Mulțumesc foarte mult. We uh, start again the... Reluăm lucrările. spun că avem procesul verbal al ședinței de ieri și textele adoptate care sunt disponibile. vreau să vă întreb dacă există observații. do you have observations? you have something? no. Are you... observații vă rog? Yeah. Uh, procesul verbal este aprobat. trecem acum la primul punct al agendei noastre de după amiaza aceasta și anume declarația vicepreședintei comisiei înaltului reprezentant al uniunii pentru afaceri externe și politică de securitate un regim european de sancționare a încălcării drepturilor omului. doamna vicepreședintă înalt reprezentant reprezentant este reprezentată aici de domnul comisar johannes hahn um, domnule președinte onorați eurodeputați sunt uh, de acord cu colegii că ă, drepturile omului ă, sunt o ă, prioritate internațională și trebuie să facem tot ce putem pentru a preveni încărcarea drepturilor omului. Este o provocare să, ne, să punem tot mai mult accentul pe aplicarea cotidiană a trusei de instrumente disponibile și pentru, să ne, pentru a ne obliga partenerii să pună în aplicare toate măsurile disponibile. Avem deja un cadru cuprinzător cu o dimensiune multilaterală, iar Uniunea Europeană va continua să denunțe abuzurile și încălcările drepturilor omului oriunde au loc făcând apel la prevenirea acestora și la găsirea justiției și um, um, răspunderea celor uh, vinovați. Peisajul internațional evoluează însă foarte repede și trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană este echipată corespunzător în ceea ce privește protecția drepturilor omului. În acest context are loc o evaluare care um, analizează modul în care regimul de sancționare a încălcării drepturilor omului face ceea ce trebuie pentru a ne ajuta să prevenim încălcările și abuzurile împotriva acestor drepturi. Domeniul de aplicare al acestui uh, regim uh, va fi extrem de important și trebuie să definească ce tip de încălcări intră sub incidența acestuia. Ar trebui oare ca acest regim să se axeze pe încălcările grave și sistematice ale drepturilor omului, să acopere dreptul internațional uh, umanitar sau să acopere cazurile de corupție? O altă chestiune importantă se referă la legătura dintre acest regim potențial și alt regi, alte regimuri de sancțiuni existente la nivel european, dar și regimuri ale ONU sau naționale. Uh, încălcările drepturilor omului sunt abordate deja în mai multe sancțiuni uh, geografice, cum ar fi PLC, uh, Iran sau cazul Myanmarului. Aici trebuie să ne gândim dacă potențialul integrării drepturilor omului în regimurile geografice a fost exploatat întru totul. Evident, există lacune existente, deoarece aceste regimuri uh, de sancțiuni geografice au o rază de acoperire limitată. Oare un regim de sancțiuni orizontal pentru drepturile omului ar putea umple această lacună și oferi o abordare mai flexibilă? Și nu în ultimul rând, aceste sancțiuni trebuie să se bazeze pe dovezi solide care să facă față în instanță. Listele sunt revizuite uh, constant și persoanele incluse pe aceste liste trebuie să aibă dreptul la a fi eliminate de pe ele. Respectarea tuturor drepturilor trebuie să fie un principiu de bază cu atât mai mult în contextul potențial al unui regim pentru drepturile omului. Dat fiind acest aspect multilateral, mă bucur să văd că au loc discuții între experți la nivelul Consiliului care analizează toate aceste elemente. Odată finalizate discuțiile între experți, pot începe discuțiile la nivel politic. Crearea unui regim nou este o chestiune ce ține de acordul unanim al celor 28 de state membre la fel ca și impunerea unor sancțiuni concrete. Domnule președinte, onorați eurodeputați, vă mulțumesc pentru atenție și pentru interes și aștept cu mare plăcere discuția noastră. Da. O rog acum pe doamna Calniete Sandra să ia cuvântul pentru un minut și jumătate. Domnule președinte, stimați uh, colegi, uneori un lucru înseamnă mult. un uh, acțiuni împotriva cazurilor precum uh, cel al lui Serghei Magnitsky ar arăta cât se poate declar că uh, genul acesta de abuzuri ar putea uh, genera sancțiuni. Magnitsky a încercat să lupte împotriva regimului. Maniera în care regimul a ascuns uh, adevărul morții sale a devenit un uh, Uh, o dovadă a impunității la nivel uh, mondial, o impunitate pe care trebuie să o combatem. Și tocmai de aceea Magnitsky este un nume cunoscut peste tot. Un act Magnitsky la nivel european ar reprezenta un act legislativ uh, care ar putea sta la baza sancțiunilor aplicate celor care încalcă drepturile omului nu trebuie să existe impunitate pentru cei care ucid minoritatea rohingya din Myanmar sau uh, uh, ucigașii, pentru ucigașii uh, jurnalistului saudit. Cerem Comisiei și SAE să vină cu o propunere pentru un act Magnitsky înainte de finele actualului mandat legislativ. Consiliul deocamdată, deocamdată n-a făcut nimic, dar lucrurile încep să se schimbe. Mulțumesc. Doamna Ana Gomes, două minute. În 2030, Parlamentul adoptă o în 2000 2013, Parlamentul cu majoritate governșitoare a adoptat un uh, raport în ce privește corupția în sectorul public și privat în țările terțe. Eu am fost raportor atunci și la punctul 3 spuneam că Uniunea Europeană trebuie să ia exemplu americanilor când vine vorba de adoptarea unor reguli în materie de uh, sănătatea conturilor publice. Uh, când vine vorba de magnicții, se stabilește uh, o legătură între corupția și încălcarea drepturilor uh, omului. Corupția uh, aceasta, de care se fac anumiți, vinovați anumiți funcționari, îi face să îi pună, să fie aceștia puși pe linia, pe lista respectivă și poate fi urmată de niște sancțiuni pentru aceste încălcări grave ale drepturilor omului. E vorba de ziariști, de militanți și așa mai departe. Tocmai asta se dorește și accentuează în uh, rezoluția Parlamentului. Iată, mâine vom vota și e bine că uh, regăsim numele lui Magnitsky aici. El a fost ucis uh, de acoliții lui Putin și este foarte clar că este o emblemă pentru această inițiativă. E nevoie de o coerență, consecvență între statele membre când vine vorba de aplicarea sancțiunilor. Trebuie acest, acest lucru să se întâmple mai ales uh, în cazul guvernelor corupte care încalcă sistematic drepturilor, uh, drepturile omului. Mă gândesc și la Trump. Uh, dacă asasinii ziariștilor din Cehia și respectiv din Malta nu ajung în fața justiției, tot trebuie să îi demascăm pe cei care se fac vinovați de probleme. Domnul Bashir, un minut Domnule președinte, domnule comisar Hart, Milton Friedman spune că una dintre marile greșeli este să judeci politicile și programele după intențiile lor și nu după rezultate. Încă din uh, vrem, de la războiul peloponez din Grecia antică până în Belarusul actual sau Miran, uh, Myanmar sau Iran sau așa mai departe, dovezile arată clar că în sancțiunile împotriva unei țări întregi obțin prea rar obiectivele intenționate ale politicii internaționale respective. Adesea, pedepsirea colectivă duce și mai mult la colectivizarea Um, problemelor. Și țările respective depind și mai mult de opresorii interni pentru furnizarea bunurilor de bază care duce la o și mai mare limitare a libertăților sociale și politice. Eu am crezut întotdeauna în piața liberă și în răspunderea individuală. Prin urmare, trebuie să promovăm o politică de sancțiuni mai inteligentă, astfel încât acestea să fie atât juridice, uh, solide din punct de vedere juridic, cât și eficiente împotriva celor indivizi care comit abuzuri în lume. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bashir. Doamna Șache, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. E greu de crezut că au trecut uh, deja 9 ani momentul în, din momentul în care am depus amendamente pentru a avea o lege Magnitsky în uh, Uniunea Europeană și e bine ca cei care încalcă drepturile omului să fie trași la răspundere în mod individual. Uh, aceasta a devenit o nevoie presantă în ultimii ani. Este foarte clar că la nivelul Consiliului de Securitate al ONU deseori se face apel la veto. Tocmai Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de leadership și să facă ceea ce trebuie când vine vorba de niște inițiative similare în Statele Unite, în uh, Canada și în țările Baltice, care au astfel de legi. Uh, ar trebui să fie înghețate bunurile și averile, intrările în țări, dar trebuie mai cu seamă publicate numele acestor persoane care se fac vinovate de încălcări ale drepturilor omului, că e vorba de actori statali sau nestatali. Există o mare diferență între a individualiza aceste sancțiuni și a sancționa în mod colectiv o întreagă populație a unei țări. Elitele deseori sunt cele care încalcă drepturile omului și care uh, se bucură, uh, pe de altă parte, de privilegii europene, își trimit copiii la școlile europene sau la shopping în capitalele noastre. Nu putem să continuăm să închidem ochii la aceste crime și violuri. Când vorbim despre regimul de sancțiuni, haideți să ne facem și autocritica un pic, pentru că chiar dacă avem sancțiuni impuse, Ali Mamluk din uh, uh, s-a dus în uh, Siria, alții au plecat în Italia, alții acoliția lui Putin au început să construiască uh, poduri și așa mai departe. Lista este interminabilă și trebuie să fim credibili și nu veriga slabă. Iată de ce, în concluzie, spun că trebuie să avem un regim de sancțiuni orizontal în acest domeniu, uh, dar el nu poate să înlocuiască, bineînțeles, urmăririle penale în jurisdicțiile naționale și internaționale. S-a terminat cu impunitatea și dacă adoptăm acest regulament, ar fi un pas mic, totuși, pentru a avea, într-adevăr, uh, justiție și dreptate. Un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prin crearea unui uh, regim de sancționarea încălcării drepturilor omului la nivel european, transmitem un semnal cât se poate de clar, cum că toate încălcările drepturilor omului trebuie să fie urmărite penal. Bineînțeles, urmărirea penală trebuie să fie prioritară în contextul acesta, dar trebuie să uh, să acționeze și uh, preventiv. Uniunea Europeană folosește deja de o mulțime de ani a sancțiuni care constau în uh, prevenirea intrării pe teritoriul Uniunii Europene a unor uh, persoane care se fac uh, vinovate de abuzuri. Încă din 1995 am avut un astfel de caz. În momentul de față se folosește într-o manieră transparentă și eficientă uh, metoda înghețării conturilor vinovaților. Asta oferă, bineînțeles, și drepturi acestor uh, persoane. Dar important uh, este ca probele să poată fi colectate și aceste probe să fie transparente. Pentru a îmbunătăți situația, bineînțeles, e nevoie de implicarea uh, organizațiilor societății civile. Doamnă Lochbiller, domnul Heckmark are o întrebare pentru dumneavoastră. O acceptați? Aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Mike, vreau să vă întreb de ce verzii nu sunt de acord cu numele acestei legi, legea Magnitsky. Uh, simbolul, mesajul simbolic ar fi cât se poate de clar, dar acest nume ne-ar arăta cât se poate de clar motivul pentru care avem nevoie de acest act legislativ. Ar fi un uh, semnal transmis celor care se îmbogățesc în detrimentul propriilor oameni, încălcându-le uh, drepturilor, drepturile. De ce nu sunteți de acord cu acest uh, nume dat acestui act legislativ? Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. La subcomisia pentru drepturile omului am discutat subiectul acesta. Există un singur cal la nivel Uh, mondial, cazul uh, european, uh, cazul american, îmi cer scuze, în celelalte state la nivel mondial există regimuri similare, dar acestea nu poartă un nume de genul acesta. Eu nu consider că importanța regimului european ar fi una mai mică în cazul în care acest regim nu ar primi uh, titulatura Magnitsky. Eu, noi nu avem nimic împotriva trimiterii directe în textul rezoluției, uh, rezoluției la numele Magnitsky. Doamna Troșcinski, un minut. Mulțumesc, domnule președinte dacă este esențial să, să-i sancționăm pe toți cei care încalcă drepturile omului, nu Uniunea Europeană trebuie să um, impună aceste sancțiuni. Există state membre care nu aprobă politicile în domeniul um, migrației, de exemplu, și mă gândesc aici la Polonia sau la Ungaria. Și folosiți acest argument pentru a încerca să vă abateți um, dușmanii politici ceea ce nu este corect atât pentru că uh, instrumentalizați problema drepturilor omului, uh, ci și pentru a amenința amenințările adevărate asupra cetățenilor europeni, cum ar fi islamismul radical, care face, printre altele, uh, să dea capa- drepturile femeilor să facă pași în spate și vă amintesc câți, uh, câte victime au avut islamismul în Franța în ultimii 20 de ani. Uh, și cum să nu evocăm Curtea Europeană care ar trebui să asigure aceleași drepturi care îi protejează tocmai pe acești uh, teroriști. Mă gândesc la CEDO aici. Și uh, această curte, de exemplu, a permis expulzarea unui terorist algerian și a interzis totodată um, Um, percheziționarea uh, prizonierilor în închisori, astfel încât gardienii, chiar săptămâna trecută, au fost din nou atacați de aceștia. Prin urmare, situația devine insuportabilă pentru cetățenii noștri. Mulțumesc! Doamna Andrichiene, un minut. Mulțumesc! Știm foarte bine care este contextul în care intervine această uh, rezoluție în dezbaterea astăzi. Estonia, Letonia, Lituania, Regatul Unit, Canada și Statele uh, Unite au uh, um, legi Magnitsky uh, aplicabile astăzi care permit guvernelor să impună sancțiuni țintite împotriva celor care încarcă drepturile omului. Noi, Parlamentul European, am tot cerut în trecut stabilirea unui astfel de sistem și în Europa. Sunt convinsă că se poate face acest lucru pe plan european și nu trebuie să mai tergiversăm. Cer doamnei Mogherini și cer Comisie și SEAE să vină cu astfel de propunere legislativă pentru a avea o lege Magnitsky înainte, sublinez înainte de sfârșitul mandatului actual. Cred cu fermitate că dacă Chiar dacă avem diferite interpretări de, uh, ale implementării sancțiunilor europene, nu trebuie să mai continue acest lucru și în viitor. Mersi. Domnul Asis, un minut. Domnule președinte, Uniunea Europeană este referința la nivel mondial în momentul de față în ceea ce privește protecția drepturilor omului. În nicio altă zonă a lumii nu se acordă la fel de mare, o la fel de mare importanță drepturilor omului și societății civile. Cei, în momentul în care Uniunea Europeană vorbește despre drepturile omului, toată lumea o ascultă. Dar credibilitatea Uniunii europene va fi cimentată de instrumente, instrumente care să nu permită impunitatea celor care uh, comit abuzuri împotriva drepturilor omului și împotriva principiului statului de drept. Trebuie să trecem dincolo de presiunea diplomatică și trebuie să fim capabili a aplica sancțiuni. Sancțiunile trebuie să fie mai solide, să fie mai uh, severe, să fie mai uh, specifice. Reputația noastră ar avea de câștigat. Panie przewodniczący, panie i panowie posłowie. Na... Uh, doamnelor și domnilor deputați, domnule președinte, politica noastră în domeniul drepturilor omului ar trebui să se bazeze pe câteva principii foarte simple. În primul rând, trebuie să-i susținem pe cei care sunt pentru valorile noastre. Totodată trebuie să-i vedem pe cei care vor altceva. Trebuie să-i respectăm pe cei care îi apără pe ceilalți, de exemplu creștinii, peste tot unde sunt amenințați. În centrul acestei politici trebuie să existe întotdeauna oamenii, în centrul preocupărilor noastre, drepturile lor, dreptul la viață, în mod pașnic. Acesta este lucrul esențială, cel mai fundamental dintre drepturi. Nu trebuie să încurajăm conflicte politice, evident. Europa ar trebui să intervină um, pe cale umanitară acolo unde este nevoie, acolo unde se produc nedreptăți ținând seama totodată de faptul că nu vorbim aici de tentative de universalism politic, ci de a pune accentul pe oameni. Trebuie să vedem care este sensul politicii noastre. Uh, e și cazul Algeriei, să nu uităm. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Vreau să vă spun că într-o viață anterioară și ca tot ca membra Parlamentului European, uh, uh, în ultimii 18 ani, de fapt, am ocupat de sancțiunile împotriva regimului din Zimbabwe. S-a vorbit despre sancțiuni inteligente, iar în februarie, la Consiliu din nou, s-a stârnit uh, zâzania în legătură cu prelungirea sau nu a regimului de sancțiuni împotriva Zimbabwe. Ehm, îi ascult pe colegi și am impresia că se vorbește de un nou regim al sancțiunilor, de asta dată cu accent pe rolul persoanelor, indivizilor. Se pare că, într-un fel, ne îndepărtăm de sancțiunile pe criterii geografice. Nu este simplu, însă. S-au luat tot felul de inițiative, însă, în luna noiembrie, ehm, cumva ehm, nu s-a concretizat mare lucru e nevoie de un regim de sancțiuni uh, țintite. E clar că nu este simplu deloc acest lucru, l-am constatat. Nu trebuie să credem că este simplu, că dăm un nume unui, unei legi și că ajungem la respectarea drepturilor omului. Nu e adevărat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iată, încă o dată copiem o lege americană, actul Magnitsky, a cărui obiectiv era acela de a forța funcționarii uh, regimului rus să accepte ingerințele din afară, în special uh, cele care provin din Statele Unite ale Americii, sub pretextul uh, protecției drepturilor uh, omului, iată dumneavoastră, doriți uh, practic uh, să obțineți o influență pe care în momentul de față doar câteva state membre ale Uniunii Europene o mai au. E ipocrizie, nimic altceva. Consider că economia europeană ar avea mai degrabă de pierdut de pe urma acestor măsuri decât de câștigat. În momentul uh, dumneavoastră, în momentul de față, cu siguranță, o astfel de lege nu și-ar, și-ar găsi locul. Un minut. Da, eh, desde el año 19... Încă uh, din 1990, când Argentina, cu clauza democratică, a fost inclusă pentru prima dată într-un text al Uniunii, a devenit un monument, un monument esențial al acordurilor încheiate cu țările terțe. A intrat în codul genetic al Uniunii și este o probă tangibilă a angajamentului Uniunii Europene în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Însă avem două probleme. În primul rând, aplicarea, care nu este imediată, și în al doilea, întârzierea în luarea deciziilor. În timp ce noi ne implicăm în proceduri ample, cum ar fi regula unanimității, alții iau decizii de pe o zi pe alta. Este important, prin urmare, ca Uniunea Europeană să aibă un cod rapid și eficient pentru sancționarea încălcărilor drepturilor omului. Doamna Calniete spunea că să adoptăm asta în legislatura noastră și astfel, domnule președinte, am face ca Uniunea Europeană să fie mai coerentă în respectarea principiilor sale, mai respectată pe scena internațională și să aibă o mai mare prioritate. Mulțumesc! Eh, voorzitter ik juich dit voorstel toe. de bescherming van. domnule președinte domnule comisar sprijin această propunere pentru respectarea drepturilor omului. Acestea sunt esențiale ca principiu în Uniunea Europeană, însă este foarte greu să te opui acestor persoane care încalcă sistematic drepturile omului. Această propunere care vorbește despre nerespectarea drepturilor omului și de diverse abuzuri, este tocmai o propunere care ne va aduce un instrument eficient în acest sens. Avem, de fapt, și două posibilități. Punem accentul pe dezvoltare și, simultan, și pe faptul că toți cei care încalcă dreptul omului trebuie să fie pedepsiți. Uh, iată, un regim comun de sancțiuni care nu va mai fi unul politizat. Cred că Uniunea Europeană va putea să meargă în continuare pe această cale, să progreseze și astfel cerem Comisia Europeană să vină cu o propunere definitivă care să permită garantarea respectării drepturilor omului. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vedem din ce în ce mai mulți uh, lideri puternici, tot mai multe regimuri uh, autocrate la nivel mondial și uh, sistemele noastre trebuie să reacționeze la această realitate. Situația din Rusia, China, Kazahstan, etc., este nedemocratică. Obligațiile în ceea ce privește uh, respectarea drepturilor omului asumate de aceste state sunt puse sau este pusă sub semnul întrebării și trebuie să reacționăm la asta. Avem nevoie de acest uh, regim uh, de sancționare de mult timp încoace, dar pentru ca acest regim să fie încurca, uh, eficient, e nevoie de o bază sau un temei juridic cât se poate de solid și de instrumente foarte solide. E nevoie de probe, care să stea la baza aplicării acestor sancțiuni. Drepturile trebuie să fie uh, garantate, pentru că doar așa putem avea legitimitate pentru un astfel de regim de sancționare. Nu ne dorim neapărat uh, o copiere a regimului european, pentru că acesta nu vine cu garanții procedurale suficient de solide și tocmai de aceea sunt, sunt recunoscătoare Consiliului și înaltului reprezentant care au adoptat o abordare cât se poate des, de deschisă cu privire la acest instrument. Își dau seama că e nevoie de un sistem complex și acesta trebuie să fie eficient. Uh, domnul, domnul Gilstra? Uh, nu, nu este. Domnul Kelam. Un minut. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. În sfârșit, uh, miniștrii europeni au hotărât să stabilească un regim general european de sancționare a încălcărilor drepturilor omului, dar pentru ca acesta să fie eficient și credibil, are nevoie de, un aplic- de o aplicare consecventă a tuturor statelor membre. Eu salut dorința de unanimitate în acest domeniu, însă cu condiția ca ea să nu ducă la implementare selectivă uh, din partea celor care nu sunt de acord. Implementarea trebuie să fie obligatorie pentru toată lumea. Până în prezent, progresul înregistrat de la decizia Parlamentului uh, de crearea legei Magnitsky a fost extrem de um, lentă. Cred că este esențial să păstrăm numele Magnitsky pentru că el are un înțeles, o însemnătate simbolică universală. Totodată arată că Totodată să nu uităm faptul că Rusia nu este inclusă pe nicio listă neagră. Mulțumesc. Androlakis, un minut. Mulțumesc foarte mult. Uniunea Europeană rămâne bastionul protecției drepturilor omului în lume. Discuția aceasta de, în legătură cu crearea unui mecanism uh, european uh, de sancțiuni împotriva persoanelor sau guvernelor care încalcă dreptul omului este o adevărată provocare. Trebuie cu toții să mergem pe această linie pentru a fi credibili în fața națiunilor noastre care își doresc o Europa plină de democrație, de umanism și așa mai departe însă totuși avem nevoie de criterii obiective. Nu trebuie să hotărâm cu uh, regula unanimității, pentru că nu dorim să cădem pradă intereselor naționale înguste, așa cum se întâmplă prea des și la Parlament și la Consiliu. Uh, PP-ul și mai multe partide de dreapta și extremă dreapta uh, par să închidă ochii în fața încălcărilor drepturilor omului în anumite țări din Orientul Mijlociu, iar anumite persoane la stânga, nu cred că există o adevărată criză umanitară în Venezuela. Însă nu putem să avem o dezbatere politică uh, pe aceste drepturi ale omului. Minut. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a... Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, noi, uh, pentru prima dată când Parlamentul European cere uh, un regim global de sancționare a încălcărilor drepturilor omului, la fel ca și Statele Unite ale Americii, uh, la fel ca și în Statele Unite ale Americii, Canada, Lituania, Letonia, etc. Uh, această lege ar trebui să poartă numele Magnitsky. Parlamentul European a cerut Comisiei Europene și SAE să vină cu o propunere legislativă pentru această lege pe baza acestei uh, propuneri am putea, sau pe baza acestei uh, legi, am putea să luăm măsuri cât se poate de clare, blocarea conturilor, uh, blocarea accesului, etc. etc. Susțin întru totul acest mecanism european. Consider că el ar fi mai eficient în pedepsirea celor care încalcă drepturile omului. Dar e important ca Uniunea Europeană să țină cu dinții de principiile și valorile sale. Genul acesta de abuzuri nu pot fi tolerate, pentru că asta, tolerarea lor ar întări regimurile autoritare. Să ia cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar este imposibil să existe impunitate pentru cei care își uh, persecută uh, popoarele, ucid în numele religiei, exploatează sexual sau uh, uh, asasinează ziariști, indiferent de banii pe care îi au, indiferent de protecția pe care o primesc. Uniunea Europeană nu poate să permită ca aceștia să rămână nepedepsiți. Uh, Trebuie să dăm dovadă de hotărâre și să creăm o lege la nivelul întregii Uniunii Europene. Să impunem niște măsuri clare să le împiedicăm intrarea lor în Uniunea Europeană, să le blocăm um, um, activele. Avem nevoie imediat de o propunere care să-i pedepsească pe acești uh, violatori ai drepturilor omului. Dacă nu, discursul nostru va rămâne vid de conținut și de acțiune. Armele pe care le dobândim, acordurile pe care le sărbătorim până în prezent, sunt mânjite de sângele celor care luptă pentru libertate. Mulțumesc! Uh, șapte colegi uh, vor primi cuvântul toți cu rugămintea să se înscrie în minutul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 pot să vă spun că nu cred în sancțiuni. Nu cred că aceasta uh, poate să fie singura soluție, singurul instrument, singura posibilitate de a exercita presiuni. Și nu cred nici în uh, puterea acestor rezoluții. Cu cât avem mai multe rezoluții, cu atât apar mai multă inflație uh, și nu se mai întâmplă nimic eficient. Eu cunosc foarte bine situația din Bielorusia, de pildă, și știu foarte bine că există posibilități de presiuni și se pot obține niște lucruri. E nevoie, în primul rând, de dialog, de comunicare și așa mai departe. Trebuie să atragem atenția asupra anumitor specificități ale statelor uh, asupra cărora noi dorim să impunem sancțiuni. Există multe alte instrumente în această gamă de posibilități. Vreau încă o dată să mă opun acestei inflații și val de rezoluții și acestui sistem de sancțiuni în condițiile în care există alte posibilități, alte modalități de acțiune, de alte posibilități de a uh, exercita presiuni. Domnul Mavrides. Este Mavrides. Vă mulțumesc, domnule președinte și, din punctul meu de vedere, e foarte important să avem un mecanism de impunere a unor sancțiuni. Obiectivul ar, ar trebui să fie acela de a pedepsi prin acest regim uh, fie indivizi, fie regimuri, dar important e ca acest regim să fie eficient și obiectiv abuzurile, fie că sunt comise în Uniunea Europeană, fie că sunt comise în afara Uniunii Europene, trebuie să fie pedepsite, indiferent dacă omul se află în Rusia sau în Turcia. Din păcate, până în momentul de față, comportamentul nostru n-a fost neapărat unul consecvent. Pe viitor vom vedea dacă putem sau nu da dovadă de consecvență. Instituțiile europene tratează diferit uh, răufăcătorii, între ghilimele. Să vă dau un exemplu. În partea de nord a Ciprului dispar creștinii și nu se vorbește despre asta. Tomașici, un minut. Predsjedavajući, ljudska prava kršile su i još uvijek krše brojne treće Mulțumesc. Drepturile omului au fost încălcate de multe țări terțe cu care avem relații diplomatice și comerciale. Unii aliați, unele state membre de asemenea le încalcă, deși liderii europeni spun adesea că Uniunea Europeană este o comunitate a valorilor, trebuie să recunosc că am făcut adesea negoți cu drepturile omului. Trebuie să fie sancțiuni pentru încălcările sistematice ale Uniunii Europene și în Uniune, pentru că acestea sunt încălcări clare ale tratatului. De aceea avem o Curte Europeană a Drepturilor Omului omului și nu ne mai trebuie alte mecanisme. Mi-e teamă că un alt mecanism ar putea fi folosit pentru disciplinarea statelor membre care nu împărtășesc viziunea uh, bruxeleză a Uniunii Europene, în timp ce închidem ochii în fața altora cu viziuni federaliste. Pe de altă parte, trebuie încă să mai creăm mecanisme eficiente pentru țările terțe, care să fie legate de acordurile cu alte țări, cu, de alt tip. Thank you, President Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru ca Uniunea Europeană să fie credibilă în lupta uh, pentru drepturile omului. Uh, avem nevoie mai mult, decât, uh, de, mai mult decât simple cuvinte, e nevoie de instrumente. E bine să se, pună, să se impună sancțiuni împotriva actorilor statali și nestatali uh, când se constată ca sancțiuni. Este imperativ acest uh, lucru. Uniunea Europeană este o campioană în materie de drepturile omului peste tot în lume. Trebuie să ne asumăm uh, această poziție ca actor internațional responsabil. Există multe dictaturi în continuare și multe regimuri autoritare care în mod sistematic încalcă drepturile omului și demnitatea umană. Uh, ar fi bine să îngreunăm viața celor care se fac vinovați de aceste încărcări ale drepturilor omului și diverse abuzuri. Ar fi foarte bine să ajutăm victimele și pe activiști în domeniul drepturilor omului și să luptăm împotriva impunității. Din aceste motive, cer Consiliului să se ajungă la un acord pe acest regim atât de necesar. Domnul Hagi Georgiu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, nu putem avea rezultate fără sancțiuni când vine vorba despre respectarea drepturilor omului, dar sancțiunile trebuie să fie aplicate după o dezbatere democratică cu statul căruia îi se impun și se, proa, se prea poate ca în cursul uh, negocierilor, bine, rezultatul să fie nul, dar uh, cine știe, dialogul acesta ar putea genera dezbatere la nivel intern, pe plan intern. Fără discuțiile acestea se prea poate ca sancțiunile să fie privite de către cetățenii respectivului stat ca fiind dușmănoase. Today, the... Astăzi, tendința globală este, merge în direcția subminării dreptului internațional, mai ales în ceea ce privește drepturile omului. Multilateralismul este atacat de multe țări, cu Statele Unite în primul uh, rând. În acest context este esențial ca politica externă a Uniunii să se axeze întotdeauna în continuare pe drepturile omului, democrație și statul de drept. Mă bucură așadar ideea unui regim de sancțiuni uh, pentru încălcarea drepturilor omului. Sancțiunile pot fi uh, uh puternice puternice, dar ele trebuie să fie cât se poate de eficiente și de uh, țintite. Un regim coerent este așadar un pas în direcția coerentă, uh, corectă. Văzând progresele înregistrate la nivel european, îmi amintește faptul că dacă are loc Brexit, Regatul Unit nu va putea participa la aceste politici pozitive. Încă de la începerea negocierilor Brexit, guvernul conservator a fost tot mai cinic în ceea ce privește uh, politica externă. Teresa May dând mâna cu Erdogan sau cu președintele uh, Fox uh, și alți uh, diplomați mergând în croazieră cu președintele Filipinelor recunoscut ca fiind un criminal. Iată așadar 27 de state care lucrează în aceeași direcție, mult mai eficiente decât o insulă singură. Mulțumesc! Muchas gracias, presidente. Un... Mulțumesc, domnule președinte. Un sistem de sancțiuni europene pentru încălcarea drepturilor, uh, drepturilor omului ar primi sprijinul nostru, evident, și ar fi foarte necesar, dar ar fi foarte necesar și să nu continuăm cu o viziune și o anumită complicitate vis-a-vis -vis de impunitate. Și o să vă dau exemplul a trei țări. Maroc, cazul RIF, ieri au fost condamnați mai mulți activiști ai RIF, în special pentru că au susținut drepturile sociale și libertatea de expresie. Și o să vă dau și alte exemple, domnule comisar. Cazul Saharei Occidentale, unde avem prizonieri politici chiar acum, care sunt în greva foamei și, evident, cazul Turciei și vom vorbi imediat despre Turcia, dar avem uh, lideri politici în închisoare acolo, academicieni, uh, politicieni și ce să mai zicem de Israel, domnule comisar. Israel de aceea ne-am dorit foarte mult să renunțăm la această complicitate, fiindcă influența politică înseamnă și să nu faci acorduri uh, comerciale paralele. Tocmai, uh, ONU tocmai a spus că atacurile israeliene în Gaza pot reprezenta crime împotriva umanității și au dus la uh, uciderea a sute de persoane din 2008 încoace, între care 35 au fost copii. rog pe domnul comisar hahn să ia cuvântul pentru a concluziona discuția noastră. Mulțumesc, domnule președinte stimați membri ai parlamentului european permiteți mi să vă spun în primul rând că vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de oportună și de interesantă și vă mulțumesc foarte mult pentru toate intervențiile și comentariile făcute, pentru sugestiile uh, acordate. Dezbaterea de astăzi arată încă o dată că uh, acest uh, regim de sancțiuni al UE este o posibilitate foarte interesantă, însă trebuie dezbătută și analizată cu atenție. V-ați concentrat pe diferite întrebări deocamdată uh, Uh, rămase fără un răspund definitiv, pentru că trebuie să ne gândim la partea politică a acestui sistem. Discuțiile continuă împreună cu Consiliul și uh, vom continua să dezbatem uh, pentru a duce la o ajunge la un acord și o decizie în unanimitate. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați contribuit la această dezbatere atât de importantă. Um, vă anunț că am primit uh, cinci propuneri de rezoluție depuse pe baza declarației. cu aceasta dezbaterea este închisă iar votul va avea loc joi. trecem acum la următorul punct pe ordinea de zi raportul doamnei piri eh, pe două mii optsprezece referitor la turcia. o așteptăm pe reprezentanta consiliului președinției doamna ciot să vină cred că va veni în următoarele minute și de aceea îi dau cuvântul doamnei kati piri pentru a și prezenta raportul. mulțumesc, domnule președinte. Stai într-o celulă șaptesprezece luni fără să știi de ce ești acuzat. Cam asta este realitatea în Turcia de astăzi. Osman Kavala a fost arestat în octombrie 2017. Era un lider al societății civile din Turcia și un, una dintre victimele vânătorii de uh, vrăjitoare a lui Erdogan. Osman Cavala și-a auzit, a auzit acuzele care îi se aduc săptămâna trecută. Sunt acuzați că ar fi vrut să dea jos puterea și uh, dacă sunt găsiți vinovați, vor petre, își vor petrece viața în închisoare. Mii de, uh, de sute de pagini are dosarul de acuzare. Uh, asta este rezultatul vânătorii lui Erdogan care sunt probele împotriva lui Cavala. Câteva, câteva transcriere a unor a, a, apeluri telefonice anodine. Nu există niciun fel de proble tangibile împotriva lui Cavala sau a colegilor săi, cum că ar fi încercat să dea jos puterea. Am putea râde pe tema aceasta dacă problema n-ar fi serioasă. Cam în uh, situația aceasta se află Turcia în momentul de față și care îi răspunsul Uniunii Europene? Care este reacția Uniunii Europene la aceste abuzuri din statele din vecinătate? În ultimii cinci ani, Parlamentul European nu doar a spus lucrurilor pe nume, ci uh, mai mult decât atât a cerut Consiliului și Comisiei să folosească toate instrumentele care le stau la dispoziție pentru a transmite un semnal cât se poate declar președintelui Erdogan. În același timp, am cerut uh, Uh, ca cetățenii europeni, uh, uh, cetățenii turci să înțeleagă, să, să afle că Uniunea Europeană este de partea lor. Dar până în momentul de față nu s-a întâmplat nimic. Turcia a dispărut din știri, nu se mai vorbește despre ea decât în momentul în care e vorba de vreo întâlnire la nivel înalt. Se pare că liderii europeni au acceptat situația din uh, Turcia toate acuzele noastre, acuzele aduse Ancarei, uh, au uh, fost uh, uh lăsate la o parte, nu doar de partea turcă, ci și de partea europeană. Deci, toate acuzele noastre s-au confruntat cu un uh, bloc. În momentul de față, regimul autoritar se consolidează, sancțiunile împotriva oponenților, uh, oponenților devin din ce în ce mai severe și tocmai de aceea cerem ca uh, Turcia sau aderarea Turciei la Uniunea Europeană să fie blocată, negocierile de aderare să fie blocate. E, e rușinos să continuăm discuțiile cu Erdogan. Vrem să aflăm ce anume face Uniunea Europeană pentru Osman Cavalea sau pentru alți lideri uh, ai opoziției care se află în pușcărie de 2 ani în uh, în Turcia? Ce va face Uniunea Europeană pentru ceilalți activiști pentru drepturile omului care sunt închiși fără proces? Ce face Uniunea Europeană pentru uh, minoritatea LGBTI din Turcia? Ce face Uniunea Europeană pentru femeile din Turcia care pe 8 martie au ieșit pe stradă și au fost întâmpinate de uh, Uh, gloanțele de cauciuc ale po- uh, poliției. Uh, tăcerea Uniunii Europene reprezintă un combustibil pentru autoritarismul lui Erdogan. E momentul să găsim o strategie și puteți începe asta Uh, vinerea aceasta când va avea loc o întâlnire cu uh, ministrul de externe turc. Și, domnule președinte, dați-mi voie să le mulțumesc uh, colegilor mei, raportorii din umbră, care lucrează alături de mine la acest dosar de 5 ani încoace. Sper că mâine vom reuși din nou să unim acest Parlament și să transmitem un uh, mesaj puternic liderilor europeni. Thank you, Cathy. Mulțumesc, Cathy. Um, now I'm asking uh, Ms. Îi dau acum cuvântul doamnei Ciot, care va vorbi în numele Consiliului. Push the button. Yep. yep. Now, yes. Uh, President, honorable... Domnule președinte, onorați eurodeputați, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la dezbaterea de astăzi, care discută raportul Parlamentului European privind Turcia pentru anul 2018 și analizează chestiunile de îngrijorare um, reciprocă, dar și de interes reciproc. am notă de interesele și de îngrijorările la care se face referire în rezoluția dumneavoastră. Continuăm să urmărim evoluția internă din Turcia cu mare atenție, mai ales punerea în aplicare a amendamentelor constituționale. Îngrijorător în acest Uh, caz, după cum ați notat și dumneavoastră de multe ori, pe bună dreptate, este Um, sunt pașii înapoi pe care îi fac în domeniul statului de drept și respectării drepturilor fundamentale, așa cum s-a subliniat și în comunicarea din 2018 a Comisiei privind politica de uh, extindere. Aceste temeri s-au reflectat în mod clar și la concluziile Consiliului din iunie și în raportul Parlamentului pe care îl discutăm astăzi. În concluziile sale din 18 iulie 2016, Consiliul a condamnat tentativa de lovitură de stat din 15 iulie, exprimând solidaritate cu poporul turc și tot sprijinul pentru instituțiile democratice ale Turciei. Uniunea Europeană recunoaște amenințările de securitate grave cu care s-a confruntat Turcia. Însă, nivelul um, disproporționat al măsurilor întreprinse după tentativa eșuată de lovitură de stat reprezintă o, un motiv serios de îngrijorare. Turcia s-a îndepărtat tot mai mult de Uniunea Europeană, și în, prezentul, în momentul de față nu ne aflăm într-o situație obișnuită, deși luăm notă de apelul dumneavoastră la suspendarea oficială a negocierilor de aderare cu Turcia, dați-mi voie să vă reamintesc că, în concluziile Consiliului din iunie 2018, acesta a spus că negocierile de aderare ale Turciei au ajuns într-un punct mort din punct de vedere al eficacității, tocmai datorită chestiunilor prezentate anterior. Totodată, suntem de acord cu dumneavoastră că este important să nu închidem ușa Turciei și să păstrăm canalele de comunicare deschise. Consiliul susține în continuare că implicarea continuă și un dialog deschis și franc cu Turcia ca țară candidată și partener cheie al Uniunii Europene în numeroase domenii rămân importante și sunt în interesul ambelor părți. Și o să fac referire în special la provocările comune cu care ne confruntăm și la nevoia de a coopera în domenii esențiale de interes comun, cum ar fi migrația, contraterorismul, energia, transportul, economia și comerțul. Planul comun de acțiune UE-Turcia pentru refugiați și gestionarea migrației și declarația din martie 2016 UE-Turcia se pun în continuare în aplicare în interesul ambelor părți. Această cooperare reușită a dus la reducerea drastică a deceselor pe mare, la reducerea semnificativă a sosirilor uh, nereglementate de migranți din Turcia și la un mai bun viitor pentru migranții sirieni din Turcia, către care facilitatea uh, finanțată de Uniunea Europeană uh, continua să um, contribuie cu ajutoare. Consiliul um, subscrie întru totul la recunoașterea recunoașterea de către Parlament a rolului important jucat de Turcia în răspunderea la criza migrației, după cum s-a confirmat și în concluziile sale care, în, prin care Turcia este lăudată pentru eforturile sale în acest sens. Totodată, Turcia trebuie să se angajeze la normalizarea relațiilor cu Cipru și să pună în aplicare întru totul uh, protocolul, dispozițiile protocolului suplimentar la acordul de asociere. Dați-mi voie să profit de ocazie pentru a vă asigura că noi, președinția, vom discuta în continuare aceste chestiuni importante cu interlocutorii noștri turci la toate nivelurile și cu orice ocazie, făcând tot ce putem pentru a convinge Turcia să facă uh, ceea ce trebuie pentru a-și respecta promisiunile de reformă. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Doamna ministru Ciot și rog acum pe domnul comisar Han to take the floor. Uh, Domnule președinte, doamnă ministru, stimați uh, eurodeputați, în primul rând vreau să o felicit pe doamna raportor Cati Pig, dar și pe ceilalți raportori uh, din umbră din acest an și din anii precedenți pentru munca deosebită uh, pe marginea acestui dosar al Turciei, o țară candidată și o țară strategică pentru Uniunea Europeană. Când vine vorba de statul de drept și de drepturile omului, evoluțiile negative pe care le-a identificat Comisia uh, Um, în raportul din 2018 au continuat, uh, ele s-au intensificat uh, și suntem foarte îngrijorați de direcția pe care a apucat-o uh, guvernul um, turc um, au fost condamnați Osman Kavala și alți 15 reprezentanți de renume ai societății civile. Asta arată cât de amenințată este aceasta. Mm, nu știm dacă procesul justiției în Turcia mm, recunoaște prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil. Mm, Turcia spune că este în continuare angajată pe drumul aderării la Uniunea Europeană, dar noi uh, urmărim cu atenție situația de acolo și nu ezităm să atragem atenția în momentul în care uh, Uh, există suspiciuni uh, în legătură cu anumite situații din Turcia și să nu uităm că Turcia este membră și a Consiliului Europei. Ea nu trebuie să ignore aceste semnale, din potrivă, trebuie să facă reformele care se impun. Turcia însă este și va rămâne un partener deosebit de important pentru Uniunea Europeană. Lucrăm cu ei în mod strâns în uh, domenii deosebite, cum ar fi energia, contraterorismul, comerțul sau migrația. Turcia este un actor deosebit în regiune, cu valențe geostrategice deosebite pentru um, uh, Uniunea Europeană, găzduiește o, uh, o populație creștină și așa mai departe. Um, există anumite probleme și dialoguri sectoriale în ce privește transportul, de pildă, uh, avut, care a avut loc recent și avem și în această săptămână chiar un acord de asociere. Uh, Uh, împreună cu Turcia. Bineînțeles că cooperăm cu ei, dar le și atragem atenția asupra problemelor. Dialogul deschis nu este un dialog necritic. Uh, dialogul politic la cel mai înalt nivel uh, va, a avut loc ultimul de acest gen pe 22 noiembrie la Ankara. Atunci am spus că trebuie neapărat ca Turcia să își schimbe politica uh, Uh, dacă dorește într-adevăr ca relația între cele două părți să se îmbunătățească. Uh, președintele Katainen, în dialogul economic, uh, a, a evocat problema libertății presei și a problema întemnițării ziariștilor. Am cerut în continuare Turciei să-și îmbunătățească bilateral relațiile cu toate țările membre, inclusiv și ales în special cu Ciprul. Guvernul turc nu trebuie să aibă, să ia măsuri și acțiuni provocatoare și ilegale în Mediterana de Est sau în Marea Egee. Pe de altă parte, nu trebuie să pierdem din vedere termenul mai lung și viziunea de viitor uh, pentru că, într-adevăr, mulți turci au fost deja afectați de aceste evoluții negative. Uh, trebuie să menținem uh, ritmul și să îi ajutăm pe acești apărători ai drepturilor omului și ai libertății să facă ce trebuie să facă. Na Zomer se ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnă ministru, stimați colegi. Vreau să-i mulțumesc raportoarei Cati Piri pentru colaborarea strânsă de care am avut parte de-a lungul anilor. Vreau să le mulțumesc și raportorilor din umbră ale celorlaltor grupuri. Până la urmă am reușit uh, să agreem un text uh, bun, care trebuie să fie însă modificat uh, pe aici, pe acolo. Unul dintre lucrurile care trebuie să fie îmbunătățite este cel care vizează um, negocierile de aderare cu Turcia. Se, se vorbește acolo despre suspendarea uh, negocierilor. Dar, bineînțeles, uh, am mai uh, discutat subiectul acesta, veniserăm cu niște condiții care deja au fost uh, în, uh, au fost deja puse în aplicare. Uh, cu, toate, cu toată suspendarea acestor negocieri, însă, fondurile de preaderare continuă să curgă înspre Turcia și banii aceștia europeni sunt folosiți de regimul turc pentru uh, ai vâna pe toți uh, criticii. Ne dorim așa ceva? Chiar dorim să uh, îi ajutăm în felul acesta între ghilimele pe oponenții regimului? Eu cred că ar trebui să cerem uh, încheierea pe, odată pentru totdeauna a acestor negocieri cu Turcia. Așa cred că am putea, într-adevăr, ajuta societatea civilă. Toată lumea își dă seama că Turcia nu poate să devină membru al Uniunii Europene. Și tocmai de aceea vreau să vă cer sprijinul E uh, nevoie de modificarea textului. Uh, negocierile acestea trebuie să dispară odată pentru totdeauna. Un minut și 30 de secunde. domnule președinte doamnă secretar de stat domnule comisar în primul rând aș vrea să mulțumesc consiliului comisiei și președinției uh, rotative a româniei pentru analiza foarte echilibrată a relațiilor dintre ue și turcia. rămân convins că turcia este un partener important al uniunii europene. procesul de extindere ne a permis să influențăm semnificativ um, pașii către democrație